Bueno, vamos a empezar, que se nos echa el tiempo. Haideți să continuăm. Mai avem prea mult timp la dispoziție. SAE și Comisia au publicat în ianuarie un raport cu privire la uh, punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Mulțumim președinției Consiliului pentru Uh, faptul că, iată, se încearcă luarea pulsului în Parlamentul European înainte de luarea unei decizii în Consiliu. Avem un uh, raport din proprie inițiativă pe tema Asiei Centrale. Uh, Subcomisia pentru Drepturile Omului a organizat, de asemenea, pe data de 6 mai, o audiere pe tema drepturilor omului în regiune. Uh, și vom folosi și aceste informații în dezbaterea de astăzi. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Clark de la SAE pentru prezență și vreau să mulțumesc de asemenea reprezentantului uh, președinției letone uh, la ședința noastră. Mai întâi de toate, domnul Clark și după aceea președinția. 10 minute aveți la dispoziție. Mulțumesc, o să vorbesc mai puțin decât de, de 10 minute. Pentru că cred că domnul Buian a vorbit uh, despre multe lucruri uh, esențiale pe care aș fi putut să le abordez și eu, când vine vorba de strategia pentru Asia Centrală și aș dori să mă scuz față de membrii Parlamentului dar directorul pentru Asia Centrală și Europa de Est nu a putut veni aici. Se găsește în deplasare în Georgia în acest moment și mi-a cerut să-l înlocuiesc. Mă bucur foarte mult că am ocazia să fiu aici cu dumneavoastră în contextul finalizării exercițiului de reexaminare a strategiei UE pentru Asia Centrală. Strategia adoptată în 2007, o politică tot cuprinzătoare și de-a lungul anilor am renoit strategia respectivă și am adoptat și concluziile Consiliului. Pe de altă parte, considerăm că principalele elemente din uh, strategie, strategia din 2007, continuă să aibă relevanță. Pe de altă parte, trebuie să uh, ne orientăm spre viitor și atunci uh, proiectul de concluzie ale Consiliului trebuie să reflecte această nouă abordare. De bună seamă, principalul aspect important aici este situația geopolitică în plină schimbare, uh, Rusia, tentativele de integrare economică a regiunii de către Rusia, toate acestea afectează toate țările din regiune. În același timp, aceste țări, în diverse măsuri, au diverse politici care vizează o mai mare integrare regională. Fiecare stat s-a dotat cu o politică în acest sens. Oportunitate care ar trebui să fie uh, înțeleasă. Am primit o serie de contribuții din partea universitarilor, a partenerilor, a ONG-urilor, a think tank-urilor care cunosc regiunea și care, sau care vin din regiune și Kazakhstanul și Uzbekistanul ne-au oferit documente ample cu ideile lor legate de strategia pentru Asia Centrală. SEAE și Consiliul lucrează actualmente pe textul concluziilor, documentul care se profilează la orizont nu înseamnă neapărat o revizuire din temelie a strategiei din 2007, dar în orice caz o revizuire politică a documentului respectiv. Trebuie să avem o viziune atât holistică cât și specifică pentru fiecare țară, ne uitând statul de drept, drepturile omului și democrația. Uniunea Europeană este un partener de lungă durată, a UE este perceput ca atare. Mă luculesc că avem o cooperare transparentă cu această regiune și vreau să dau ca exemplu o întâlnire de săptămâna trecută cu uh, șeful Partidului Islamic din Tajikistan, care nu a intrat în Parlamentul din Tajikistan la alegerile cele mai recente din această țară. Pe de altă parte, domnia sa a spus că nu a fost vorba atunci de alegeri democratice și în Europeană uh, e de acord cu acest diagnostic. Pe de altă parte, el a subliniat că Uniunea Europeană se bucură de un bagaj de credibilitate în Tajikistan, în Asia Centrală în general, pe care alți jucători, între ghilimele, din regiune, cum ar fi Rusia și China, nu au. Deoarece uh, noi nu suntem percepuți ca fiind mânați de propriile interese. Nu, noi suntem văzuți ca niște, ca un partener uh, autentic care dorește să ajute această regiune. A venit momentul așadar să vedem ce putem să facem în această regiune, în ansamblu ei, dar și uh, în dialogul nostru cu fiecare țară. Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare diferențele din ce în ce mai mari între aceste țări, diferențe de dezvoltare, dar și nivel de ambiții diferite când vine vorba de cooperarea cu UE și de aceea avem un parteneriat uh, aprofundat de uh, cooperare cu uh, Kazakhstan, un nivel de cooperare pe care nu-l avem cu alte țări. Și e firesc cum că anumite țări își doresc o cooperare mai profundă cu noi, altele mai puțin și deci nu trebuie să le impunem o politică ca, ca la pod. În același timp, așa cum a spus și reprezentantul special, regiunea beneficiază de o serie de platforme de cooperative, le trebuie să continue să existe. Pe de altă parte, trebuie să existe mai multă flexibilitate pentru a face și a răspunde mai mult cererii ca să existe mai multe rezultate. Și, în orice caz, sprijinul financiar a crescut foarte mult pe această regiune cu comparație cu um, perioada do, do, de dinainte, deci suntem aproape un miliard pentru perioada 2014-2020 deci programele care sunt bazate pe această generoasă finanțare trebuie să fie alese cu grijă. Există importanța proiectelor pentru securitate, stabilitate, inclusiv o folosire chipzuită a resurselor financiare, așa cum a spus reprezentantul special, așa cum a mai spus domnia sa. Bineînțeles, avem o situație foarte dificilă în anumite țări legată de situația economică, dar și de întoarcerea lucrătorilor migranți din Rusia. Aceste lucruri trebuie să fie monitorizate cu atenție, dar așa cum s-a mai spus mai devreme, vizibilitatea UE este și aceasta o chestiune importantă, Și de faptul faptului că Uniunea Europeană este primul donator și primul partener economic cu această regiune în fața Rusiei și a Chinei sau altora, nu avem suficientă recunoaștere pentru eforturile noastre. Și asta este ceva ce trebuie remediat nu numai în această regiune, dar și în alte regiuni. Iată de ce numirea reprezentantului UE, numirea sa, deci și prezența sa în regiune, sperăm noi că vor uh, spori vizibilitatea Uniunii Europene și că lumea va fi mai conștientă de angajamentul Uniunii Europene în regiune. În sfârșit, coordonarea, sinergiile cu instituțiile UE și în cadrul instituțiilor cu statele membre, dar și cu alte organizații internaționale. Lucruri foarte importante, așadar. Așa cum a spus reprezentantul special, dialogul cu entitățile regionale și internaționale, Consiliul Europei, OSCE, Banca Mondială, dar și cu uh, țări vecine și cu țări active în regiune, Statele Unite, Rusia, una, U, China, Rusia, um, etc. sunt uh, aspecte importante pe care trebuie să le abordăm în mod uh, organizat, astfel încât să avem, într-adevăr, în uh, strategia noastră. Mulțumesc! Urmează domnul Pelș. Thank you, Mr. Kuso report. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc membrilor uh, Comisia FED pentru invitație. Doamnelor și domnilor, deja l-ați auzit uh, aici pe ambasadorul Burian, l-ați auzit și pe domnul Clar, așadar mă voi concentra pe viziunea Letoniei și pe munca pe care președinția letonă a efectuat-o în acest sens în uh, perioada de președinție. În primul rând uh, vreau să spun că suntem recunoscători Comisiei AFET pentru că a pus pe tapet sau la ordinea zilei uh, importanța dialogului cu această regiune, ceea ce se întâmplă în fiecare zi. Da, este o regiune strategică pentru Uniunea Europeană, pentru securitate, stabilitate, pentru relații economice, de afaceri, creștere economică și pentru o mai bună cooperare între oameni, între societățile noastre, care aduc noi posibilități de educație și de schimburi culturale. Iată de ce această regiune, Asia Centrală, are nevoie de o mai mare atenție și sprijin din partea noastră. Această regiune a, a fost uh, propulsată ca și prioritate în cadrul președinției letone. Noi avem legături istorice cu cele cinci țări din regiune, avem experiență în acest sens și avem relații bilaterale recunoscute în regiune, istorice. Iată un cocktail pozitiv de aspecte care pot să aducă și să, să ajute și efortul UE în acest sens. Recent am organizat aici la Bruxelles o conferință și am subliniat importanța și ambiția noastră de a spori această cooperare acum și pentru viitor. Președinția letonă a Consiliului a intrat în ultima sau pe ultima 100 de metri și acum cred că avem momentul să facem un bilanț al realizărilor noastre. În primul rând, securitatea. Ca și regiune vecinată cu Afganistanul, această regiune Asia Centrală are o uh, Uh, un rol aparte de jucat în securitatea mai amplă a zonei respective. Este important deci să discutăm, să intrăm în dialog cu aceste țări cât privește securitatea, frontierele, traficul de droguri, uh, contraterorismul și așa mai departe. Iată de ce Letonia și-a asumat rolul de lider în ceea ce privește programul de gestionare a frontierelor în regiune Programul se va lansa peste două săptămâni și va ajuta țările respective să-și consolideze capacitățile um, personalului de frontieră, grăniceri și vameș. În cooperare cu SAE și cu Comisia organizăm un seminar la Bruxelles în ce privește amenințările teroriste cu participarea reprezentanților din cele cinci țări. Seminarul urmează unor discuții la nivel înalt cu aceste țări, care a avut loc la Dușanbe în luna martie, recunoscând importanța protecției mediului. Deci, încercând să introducem uh, politici mai prietenoase pentru mediu în aceste țări, am uh, organizat în acest sens o conferință Vorbim despre guvernanța ecologică, despre creșterea economică verde și așa mai departe. Așa cum știți, apoi, agricultura și dezvoltarea rurală sunt priorități pentru multe state membre în raport cu, cu Uniunea Europeană. Agricultura continuă să fie unul dintre motoarele economiei și sursă de venituri pentru mulți oameni din aceste țări, Iată de ce Letonia a încercat să împărtășească cele mai bune practici pe care le are în ce privește serviciile rurale, agricultura și așa mai departe. Știm bine că în această regiune sunt foarte multe provocări de bună guvernanță, de luptă împotriva corupției și, în acest sens, președinția a organizat o serie de seminare în cooperare cu platforma privind uh, statul de drept în regiune. La Riga am avut cel mai recent o astfel de întâlnire vizând uh, dreptul administrativ, implementarea lui în uh, aceste țări asiatice. Și colegii noștri și omologi din țările respective au cooperat, inclusiv uh, în cooperare cu Comisia de la Viena a Consiliului Europei. Acum, cooperarea în domeniul educației. Aș vrea să subliniez importanța programelor UE în domeniul educației superioare, tehnice și vocaționale, care poate să ducă la dezvoltări majore în regiune. După părerea noastră, a Letoniei, programul Erasmus Plus are un mare potențial și trebuie să ajutăm țările din această regiune să profite pe deplin de aceste oportunități și cu această ocazie vreau să vă spun că împreună cu serviciile Comisiei și cu SEAE pregătim Primul, prima întâlnire ministerială a ministrilor educației uh, între ministrii UE și cei din Asia Centrală, care va loc în iunie la Riga, care va da un nou uh, având cooperări în acest domeniu și cooperări uh, strategice concrete pentru anii viitori în acest domeniu. Letonia este interesată de această cooperare în domeniul educației pentru că are și experiență cu primirea de studenți în aceste țări. În Letonia, peste 900 de studenți în regiune au venit la colegiile și universitățile din Letonia pentru al doilea an consecutiv. Mulțumită acestor inițiative avem un program uh, pentru uh, tinerii care studiază dreptul și așa mai departe. Uh, also developing transport. În ce privește transportul și tranzitul, Letonia consideră că aici există un mare potențial de investiții în țările din Asia Centrală. Și în luna aprilie a avut loc o conferință sub auspiciile ASEAM, tocmai pe această temă. Și s-au creat punți între companiile europene și cele din Asia Centrală, astfel încât să se dea uh, un imbold proiectelor de investiții în domeniul rețelelor de um, infrastructură rutieră. Există de asemenea proiecte de cooperare între camerele de comerț. Acum că am discutat despre activitățile președinției, aș vrea să vorbesc despre revizuirea strategiei pentru Asia Centrală, așa cum o vedem noi. Suntem bucuroși de faptul că în ultimul semestru au avut loc evoluții pozitive. Multe state membre au venit cu idei în ce privește țările din Asia Centrală și chiar și aceste țări au um, trimis uh, contribuțiile lor. Președinția a apreciat și avizul uh, exploratoriu de la Comitetul Economic uh, și Social și de la Comitetul Regiunilor în ce privește revizuirea um, acestei strategii. În încheiere, principalele obiective și priorități pentru strategia care a început în 2007 sunt în continuare valabile, dar acum trebuie să ținem cont și de nevoile țărilor din această regiune. Toate cele cinci țări nu sunt uh, um, într-o situație asemănătoare, nu reprezintă un peisaj omogen. Trebuie însă să avem și un bun echilibru între relațiile regionale și cele bilaterale. Cooperarea în cadrul inițiativelor regionale și a platformelor regionale trebuie să fie continuată, însă într-un mod mai flexibil. Președinția salută numirea reprezentantului special pentru Asia Centrală și suntem bucuroși că deja a avut ocazia să discute cu membrii Comisiei AFET. În încheiere vreau să spun că după adoptarea concluziilor Consiliului în ce privește strategia UE um, Asia Centrală în iunie anul trecut, angajamentul UE pentru a consolida parteneriatul cu țările din Asia Centrală nu face decât să crească. Și odată cu terminarea președinției suntem siguri că toate inițiativele și toate proiectele care au fost demarate vor fi continuate. Vă mulțumesc pentru atenție. Muchas gracias para empezar con el turno de Vă mulțumesc frumos. Acum dau cuvântul domnului Meserliț. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, stimați domni, pentru prezentările dumneavoastră cuprinzătoare, haustive și destul de optimiste în ce privește procesul de revizuire. Salut uh, ocazia pe care o avem de a discuta, pentru că știți că va exista un raport din proprie inițiativă de la Parlament pe acest subiect și eu sunt chiar raportorul. E adevărat că această regiune nu este o regiune foarte de, de foarte mare importanță pentru Uniunea Europeană, nu este prioritatea numărul 1, dar este totuși o regiune importantă. Revizuirea din 2012 a fost uh, ghidată de fapt de îngrijorările de securitate pe care le prezenta Afganistanul. Acum revizuim strategia din cauza problemelor pe care ne le pune Rusia. Aș vrea însă să vorbesc despre patru lucruri aici. Mai întâi, eu cred că este foarte important ca aspectele legate de drepturile omului și de statul de drept să fie în centrul tuturor relațiilor pe care le avem în regiune, fie ele regionale sau bilaterale. Pentru că în această regiune Există foarte multe motive de îngrijorare din această perspectivă. Unele uh, fac progrese, altele uh, nu se arată deloc voitoare de a o face și mm, poate doar cu excepția notabilă a Kazakhstanului. Vreau să mai subliniez faptul că avem nevoie să găsim un bun echilibru în timpul procesului de revizuire între abordarea regională și cea bilaterală. Nu putem să facem totul la scară regională, dar pe de altă parte sunt lucruri pe care nu le putem rezolva uh, nici, numai, nici mulțumindu-ne de o abordare națională și bilaterală. Și trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Trebuie să avem un cadru flexibil, platforme de cooperare flexibile. În al treilea rând, avem nevoie de o implicare mai mare din partea statelor membre. Această regiune nu este neapărat o prioritate pentru că majoritatea statelor membre nu sunt foarte interesate de cooperarea cu această regiune. Și ca atare nu este foarte uh, încurajatoare această tendință. E păcat că în ultimii 8 ani niciun stat membru nu a vrut să joace un, un rol de lider în uh, programele de cooperare educațională. De aceea spun că este păcat. Însă de aceea sunt foarte optimist având în vedere prioritățile pe care le-a anunțat președinția letonă. Aici chiar am putea să avem o influență reală atunci când ne măsurăm cu Rusia sau cu alte puteri care au influență în regiune. Domnul ambasador Burian a vorbit despre faptul că ar trebui să avem o mărire a bugetului cu un miliard de euro pentru următoarea perioadă de programare. O asemenea mărire este importantă, dar trebuie să fim vigilenți, să vedem cum îi cheltuim. Cu atât mai mult cu cât Kenya uh, a trimis 14 miliarde uh, ca, uh, cu titlul de ajutor de dezvoltare în regiune. Uitați-vă cu cine ne măsurăm. De aceea trebuie să cheltuim acești bani în mod eficient. Deci, din partea mea, mai degrabă observație, mai degrabă decât o întrebare. Deci eu nu văd de ce acordăm în continuare buget, uh, ajutor uh, uh, sectorial pentru buget, știind că majoritatea țărilor din regiune sunt afectate de corupție endemică și atunci asemenea ajutor nu are cum să dea rezultate. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru prezentări. Mulțumesc, domnul Peterle, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi exprim uh, mulțumirea către președinția letonă, deoarece a adus asta centrală în lumina reflectoarelor și nu sunt de acord cu domnul Mezerici. Eu cred că această regiune reprezintă o prioritate chiar dacă nu este acoperită de politica de vecinătate ca atare. Și sunt de acord cu domnul Clar în ce privește importanța statului de drept. Am fost bucuros să-l aud pe domnul Paș vorbind despre o abordare individualizată. Când am vorbit despre vecini, S-a spus că în această regiune bună guvernanță este un cuvânt cheie. Este evaluarea mea că într-o țară precum Kirghistan, care a dat dovadă de ambiții democratice solide și nu doar recent, am putea să ajutăm mai mult uh, cu acțiuni țintite dezvoltarea acestei țări. Din anumite perspective, noi uh, pierdem bătălia în Asia Centrală. Și eu sunt în favoarea unei abordări croite pe măsură în această regiune căci acestor țări nu le place să le pui în același coș. Nici măcar nu le place să tot uh, te referi la ele spunând Asia Centrală. Ce putem face pentru a sprijini și mai mult uh, Kirghistanul, unde au avut loc uh, ciocniri recente? Credeți de asemenea că în Uzbekistan chestiunea muncii copiilor este în continuare de actualitate. Eu am impresia că s-au făcut ceva progrese și poate putem să ne revizuim uh, părerea despre um, această țară în acest sens. Mulțumesc. Domnul Mamitrus. Vă mulțumesc, domnule președinte. I-am o întrebare pentru președinția letonă. Vă mulțumesc frumos pentru raport. Eu cred că atunci când a început președinția dumneavoastră, ați pus pe picior de egalitate două regiuni, cele din parteneriatul estic și cele din Asia Centrală. Și după cinci luni, după ce a avut loc summitul parteneriatului estic de la Riga, un summit la cel mai înalt nivel, nu putem să spunem însă că s-a întâmplat la fel și cu cele uh, din uh, Asia Centrală. Acolo cooperarea, rezultatele sale lasă de dorit. Probabil că ați avut niște inițiative, dar nu ați avut sos de izbândă, pentru că lipsesc rezultatele. Eu cred că în ce privește sectorul educației și programele Erasmus, bun, e adevărat că aici situația este mai pozitivă, nu am să vă iau mult din timp, Însă, cred Dar, cum spuneam, cred că în ultima lună care a mai rămas din președinția dumneavoastră, ați putea să încercați să convocați o întâlnire la cel mai înalt nivel și cu țările din Asia Centrală. Biden interessanten Vă mulțumesc, spune domnul Buchner, pentru prezentările foarte interesante. Ați spus că Uniunea Europeană nu este suficient de vizibilă în aceste state. Tocmai de aceea vreau să vă pun întrebări legate de două măsuri speciale. În primul și în primul rând, situația din uh, Germania de după cel de-al doilea război mondial. Atunci, Statele Unite ale Americii și-au constituit o serie de reprezentanțe la fața locului în Germania și au reușit să stabilească o legătură directă până la urmă cu uh, cetățenii germani. E posibilă o asemenea politică și în uh, statele din Asia Centrală? Uh, în al doilea rând, avem o serie de experiențe pozitive cu statul Azerbaijan. Este vorba despre persoane trimise din aceste state, persoane foarte bine educate care ajung în Europa și învață cei democrația, ce înseamnă munca și uh, uh, devin practic uh, un uh, spin în uh, spinarea uh, guvernelor care nu sunt foarte democratice în zona respectivă. Am putea sprijini așa ceva noi, Parlamentul European? Mulțumesc. Trecem acum la răspunsuri. Fiecare dintre oratori are 5 minute. Începem cu domnul Pelci. Mulțumesc. Voi încerca să vă răspund. permisiunea președintelui. Aș uh, trata și alte subiecte pe lângă cele care au făcut obiectul întrebărilor. În ceea ce privește drepturile omului, în primul și în primul rând, președinția letonă este de acord că dialogul privind uh, drepturile omului ar trebui să fie una dintre liniile directoare a dialogului pe care îl purtăm cu interlocutorii, uh, noștri din Asia Centrală. E important uh, atât pe plan bilateral cât și multilateral să trimitem din nou și din nou mesajul uh, acesta al importanței, uh, al caracterului esențial al respectării drepturilor omului. Trebuie să spunem asta din nou și din nou în uh, contexte și formate diferite. În ceea ce privește educația și alte aspecte sectoriale, vă mulțumesc pentru laudele pe care ni le-ați adus, pentru implicarea noastră în platforma pentru educație. Putem uh, cimenta colaborarea cu statele din Asia Centrală dacă cimentăm colaborarea sectorială. Aceasta este abordarea pe care o avem noi, de la premisa aceasta uh, pornim uh, noi. E important să colaborăm uh, strâns în domenii practice. Tocmai de aceea, implicarea statelor membre în diferitele activități sectoriale este crucială. Sperăm că platforma pentru educație va se va dezvolta din ce în ce mai mult în viitor. Tocmai de aceea am considerat-o importantă, prioritară în timpul președinției noastre. În ceea ce privește buna guvernanță acum, da, sunt de acord. Buna guvernanță este una dintre uh, Uh, unul dintre aspectele esențiale pe care le poate aduce, le poate promova Uniunea Europeană în regiune. Poate, spunând asta, răspund și la întrebarea cu privire la Kirghistan și la ajutorul pe care ar trebui să-l oferim acestui stat. Pe de o parte, Kirghistanul a reușit să se niște încet, încet uh, în direcția modelului uh, de reprezentare democratică, dar, pe de altă parte, rămân, din păcate, o serie de uh, domenii uh, instabile. Tocmai de aceea trebuie să sprijinim Kirghistanul. Trebuie să promovăm buna guvernanță. În ceea ce privește comparația făcută între parteneriatul estic și uh, colaborarea cu Asia Centrală. E bine, pentru parteneriatul estic avem uh, summituri periodice, nu le avem în cazul statelor din Asia Centrală. Dar nu sunt de acord că uh, întâlnirile noastre n-au fost uh, de rang înalt. La Riga am avut un, uh, o reuniune cu ministrii de transporturi din statele din Asia Centrală. La finele lunii iunie va avea loc o reuniune similară cu ministrii educației din aceste state. Noi, după cum vă spuneam, considerăm că e important să avem activități sectoriale, să colaborăm la nivel sectorial cu statele din Asia Centrală și dacă această colaborare nu poate fi una regională, atunci uh, trebuie să trecem la căile bilaterale sau de orice fel or fi ele. Important e însă să obținem rezultate Uh, și ministrii mediului uh, s-au întâlnit la Riga. Iată, mi se aduce aminte. Am uh, răspuns, cred eu, la toate întrebările. Vreau doar să adaug că le suntem recunoscători statelor membre și a Serviciului European de Acțiune Externă și Comisiei Europene, care, iată, sunt de acord cu o revizuire a strategiei europene pentru Asia Centrală. Anul trecut uh, uh, nu părea posibil lucrul acesta, dar iată că se transformă în realitate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pels. Îi dăm cuvântul acum domnului Clar. Aveți 5 minute. Mulțumesc! Bineînțeles, principiul statului de drept și drepturile omului sunt cruciale. Ele trebuie să fie incluse în toate aspectele politicilor noastre vis-a-vis -vis de aceste state. S-a vorbit despre buna guvernanță și buna guvernanță este subliniată și de către noi în toate propunerile pe care le-am făcut statelor membre. Iată, sunt încântat că uh, statele membre au fost uh, au adoptat uh, principiile noastre, conform cărora buna guvernanță este esențială pentru dezvoltarea statelor despre care vorbim. Nu e vorba de noi, e vorba despre capacitatea acestor state de a atrage investiții. Dacă aceste state nu au un cadru juridic care să-i atragă pe investitorii europeni, ei bine, acești investitori uh, nu vor apărea și buna guvernanță stă la baza unui asemenea cadru stabil. În ceea ce privește programul de educație, dați-mi voie să vă spun că, într-adevăr, e minunat că, iată, președinția letonă a reușit să organizeze această reuniune interministerială pe tema educației. Ca urmare a acestei, uh, acestei acțiuni demarate, Polonia s-a declarat dispusă să continue, uh, să-și asume pe viitor uh, rolul de lider pe platforma aceasta privind educația. Până acum nu am avut un stat membru care să se ocupe de această platformă uh, și iată, veștile sunt uh, îmbucurătoare. Ceea ce privește investițiile făcute de către, sau mă rog, ajutorul pentru dezvoltare uh, dat de către China, într-adevăr, chinezii sunt foarte activi în zona aceasta a Asiei Centrale și nu doar. Dar să nu uităm că asistența externă a Uniunii Europene e mult mai valoroasă decât uh, cele peste un miliard uh, pe care le, uh, despre care tot vorbim. Nu trebuie să uităm asistența bilaterală a, oferită de diferitele state membre. E păcat că nu, nu compilăm sumele. sumele. De asemenea, sumele um, dedicate de către China Asiei Centrale uh, încorporează și uh, creditele. Dacă am uh, cumulat și noi creditele oferite de instituțiile noastre financiare, atunci cifrele noastre ar fi mult mai mari. Haideți să nu creăm o competiție între China și Uniunea Europeană obiectivele noastre sunt diferite. Rolul Uniunii Europene este unul anume și acest rol este până la urmă recunoscut tocmai din pricina faptului sau datorită faptului că nu avem cine știe ce obiective politice ascunse în acțiunile pe, de, pe care le demarăm, spre deosebire de vecinii asiatici. În ceea ce privește Kirghistanul, da, acesta se confruntă cu o serie de provocări. Uh, în uh, Kirghistan s-au organizat uh, alegeri care au fost considerate a fi relativ uh, drepte și deschise dar acum se discută legea privind serviciile secrete în Parlamentul din Kirghistan, se discută un proiect de lege privind privind comunitatea LGBTI. Uh, aceste discuții purtate în Parlamentul din Kyrgyzstan ne îngrijorează, discutăm permanent cu partenerii noștri de acolo, dar trebuie să recunoaștem că evoluția nu este una îmbucurătoare. Trebuie să ne asigurăm că acest stat va rămâne pe calea cea bună. Bine, până la urmă nu putem uh, acționa pentru Kirghistan. Uh, Kirghistanul trebuie să acționeze și noi nu-i putem decât uh, susține. În ceea ce privește munca copiilor în Uzbekistan, da, împreună cu Banca Mondială și cu Organizația Mondială a Muncii, Uh, s-a eliminat aproape în totalitate munca copiilor în Uzbekistan. Încercăm acum, alături de Organizația Mondială a Muncii, să creăm programe de monitorizare a culturilor de bumbac. Deci aceste uh, programe de monitorizare se pun, se, se, se cristalizează cu asistența tuturor donatorilor externi. Deci iată o evoluție pozitivă. După aceea, în ceea ce privește prezența SUA în diferitele state, Spre exemplu, în Armenia a existat un proiect similar. Da, într-adevăr, acest, aceste opțiuni ar putea fi uh, analizate. Vizibilitatea e într-adevăr o problemă cu care ne confruntăm nu doar în Asia Centrală, ci și în alte regiuni ale lumii. Și cine știe, poate că acest model ar putea să ne ajute a ne îmbunătăți vizibilitatea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Acesta fiind spus, ședința noastră se încheie. Ne reîntâlnim pe 11 iunie la Strasburg. E o uh, ședință extraordinară unde, în care vom uh, organiza o sesiune de vot. Mai apoi pe 15-16 iunie și pe 22-23 iunie ne vom reuni din nou aici la Bruxelles. Vă mulțumesc, seara plăcută!